plumb aceste urări. Mulțumesc! Comisia Jurii, a, în reuniunea sa din 25 aprilie, a hotărât că, do, că doamna Langen este membru din 17 martie, doamna Birgit Colin Langen, în uh, această comisie. Mandatul său este considerat valid. Există obiecții? Nu este cazul. Așadar, validitatea acestui mandat este confirmată. Comisia pentru Afaceri Constituționale propune o, o interpretare a articolului